Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Bună dimineața tuturor, haideți să începem, îmi cer scuze pentru întârziere. Vă rog, luați loc. Începem lucrările. Vă rog pe toți să luați loc. Prima comunicare se referă la o modificare a ordinii de zi vor, doresc să vă informez că punctul 20 de pe ordinea de zi, cel care se, um, se numește feedback de la negocierile în curs uh, um, EECC, nu, punctul 20, informare privind misiunea Comisiei ITRE în Chile, 18-20 decembrie, nu va fi abordat astăzi, va fi amânat pe luna martie. Trecem acum la uh, fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană și dau imediat cuvântul um, colegului nostru uh, Krasnodevski, raportor. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, uh, trebuie să spun că sunt deosebit de mulțumit pentru că acest raport nu pare să fie unul controversat. După părerea mea, amendamentele depuse merg în direcția cea bună uh, și sunt pe placul majorității colegilor uh, și al meu. Uh, cu toții dorim același lucru. Dorim un flux liber al datelor în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem ce facem cu datele mixte, așa numitele mixed data în engleză. De ce? Pentru că apar aici dificultăți. Trebuie să facem bine distinția între diferitele tipuri de date, să vedem ce ține de datele personale și ce ține de datele fără caracter personal. Deci trebuie să clarificăm lucrurile și să vedem uh, în ce situație trebuie să se aplice fiecare regulă. Deci care sunt regulile care corespund fiecarei situații când vine vorba de circulația acestor date. Am uh, propus anumite soluții. De exemplu, atunci când nu putem separa datele personale de datele fără caracter personal, um, să facem recurs la uh, organul pentru protecția datelor personale. Textul la care lucrăm uh, nu trebuie să fie întotdeauna dat la o parte și să se aplice reglementările, regulamentul pentru protecția datelor personale în mod sistematic însă. Un alt subiect în discuție cu raportorii din umbră um, se referă la ceea ce poate să facă Comisia Europeană uh, pentru a controla localizarea aș dori uh, să se consolideze uh, prerogativele Comisiei Europene în legătură cu aceasta. Un alt aspect e vorba de uh, baza de date centralizată am propus să avem o bază unică pentru a nu se dispersa informațiile. Un ultim punct administrația publică. Considerăm că și aceasta ar trebui să fie vizată atunci când are de a face uh, cu publicul când se uh, propun anumite servicii, el trebuie să respecte acest regulament. Bineînțeles, ar putea să existe o excepție în legătură cu siguranța publică. Iată ce am avut de spus, doamnă președinte, și acum aștept întrebările și observațiile colegilor. Agido. Și presupun că uh, vom uh, colabora, cred că vom colabora bine și vom ajunge la un rezultat pozitiv și că raportul va fi adoptat rapid. Mi se pare important uh, acest lucru pentru că reprezintă o parte importantă din piața unică digitală. Mulțumesc! Intervenția dumneavoastră a fost uh, bună și uh, acum uh, voi da cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi are cuvântul colega Vircunen de la PP. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului raportor pentru proiectul de aviz, de raport. După cum știm, uh, finalizarea pieței unice digitale este un proiect uh, major al Uniunii Europene și știm că fluxul de date uh, este un element important al acestei piețe. Fluxurile de date sunt în centrul proceselor Um, din întreprinderile de diferite um, tipuri și de diferite um, dimensiuni, atât în industrie cât și în agricultură și în procesele uh, industriale uh, și fluxul datelor a fost în valoare de aproximativ 60 uh, de miliarde de euro și potențialul este de 106 miliarde în 2020. Deci potențialul de locuri de muncă um, este um, de asemenea important. Trebuie să eliminăm condițiile naționale de localizare și să clarificăm că acestea sunt interzise. Europa trebuie să fie o adevărată piață unică pentru a putea concura uh, cu China și Statele Unite. Sprijin propunerea Comisiei să nu existe excepții la acest regulament care nu sunt necesare. Fluxul de date trebuie să fie cât mai liber și nu trebuie să impunem poveri suplimentare întreprinderilor care încearcă să inoveze în domeniul economiei uh, cibernetice. Într-adevăr, datele mixte au uh, pus semne în întrebare aici în Parlament. Trebuie să găsim o soluție care să nu complice și mai mult lucrurile. Uh, cetățenii și întreprinderile europene deja se chinuie cu uh, punerea în aplicare a regulamentului pentru protecția datelor personale. Um, uneori nu este posibil să separăm uh, datele mixte, uh, dar cred că alături de raportori și raportori din umbră vom încerca să găsim o soluție și pentru acestea în următoarele săptămâni. Acesta este un pas, un prim pas important, să avem un flux liber al datelor în Europa, dar este și mai important ca accesul la date să fie mai ușor posibil discutăm aici în Europa despre acest aspect și cred că accesul la date este extrem de important uh, pentru întreprinderi, uh, pentru a permite inovația. Ieri la transporturi am adoptat raportul de inițiativă în uh, sectorul transporturilor în care ceream comisiei să facă propuneri legislative în legătură cu accesul la datele din uh, vehicule uh, în anul acesta, pentru că considerăm că este foarte important pentru întregul lanț valoric, de exemplu, industria autoturismelor, să existe acest acces posibil la datele generate în vehicule. Cred că este important pentru toată industria europeană. Deci deschiderea fluxurilor de date uh, este importantă și ne-am bucurat să auzim de la Comisie ce planuri are pentru a uh, Um, reglementa fluxul de date business to business. Dar mulțumesc pentru acest proiect de raport. Cred că este o bază bună pentru colaborarea noastră ulterioară. Mulțumesc. Um, colegul Cofort nu este prezent. Colega Calas a trimis un mail că nu poate fi prezent uh, nici ea. Are cuvântul acum colegul de lunghe. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului pentru acest proiect de aviz. Datele, fluxul de date trebuie să fie liber fără probleme de geolocalizare nejustificate. Trebuie uh, să se limiteze posibilitățile statelor membre de a limita condiții de localizare. Însă, suntem preocupați de introducerea de referiri la datele personale care extinde domeniul de aplicare al propunerii. Tribunalele ar trebui să poată să ia decizii în funcție de regulamentul privind protecția datelor personale dacă în date există date personale. Uh, uh, și infrastructura trebuie să fie distribuită echitabil în Uniunea Europeană. Unele state membre vor câștiga de pe urma unui sector IT mai dezvoltat decât în alte state și trebuie să găsim instrumente pentru a permite o participare participare mai largă în aceste activități. Pe lângă uh, localizare uh, și uh, um, reținerea datelor de, la punctul de vânzare este o altă problemă care trebuie rezolvată. No? Dunque, la parola... Are cuvântul acum colega Capel. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc raportorului pentru eforturile domniei sale și împărtășesc punctul de vedere exprimat. Nu vor exista mari controverse, pentru că uh, acest aviz va avea o mare importanță pentru libera circulație a datelor care nu se referă la persoane. Pentru că în mai anul acesta am uh, adoptat și un regulament pentru protecția datelor legate de persoane și până la urmă uh, știm că uh, nu trebuie să existe multe restricții în fluxul de date pentru ca economia să poată să-și valorifice potențialul. Se pare că până în anul 2020 fluxul de date din punct de vedere economic uh, se va dubla uh, și uh, să ne gândim și la impactul formulei cloud computing, pentru că e vorba de 449 de miliarde care ar putea să intre în economia europeană dacă permitem un flux liberalizat al datelor acest flux de date trebuie să garanteze buna funcționare a pieței unice, a pieței digitale. Administrația trebuie să poată avea acces la date și trebuie să existe și posibilitatea unui schimbă, unei schimbări a ofertelor pentru cloud computing este important însă să se aplice un cod de conduită corespunzător. Este important ca restricțiile naționale în domeniul uh, localizării să uh, fie um, modificate în uh, sensul înlăturării unor bariere și acest lucru este prevăzut în proiectul de aviz. Ca atare mă bucur să colaborăm pe acest document. Nu mai sunt alți raportori eh, din umbra prezenți. Eh, dau cuvântul atunci eh, colegului Rubic și dacă mai sunt alți colegi care doresc să iau cuvântul, vor putea lua cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Este un pas important în domeniul pieței interne digitale. Am început uh, prin uh, elaborarea unui cadru juridic pentru roaming și uh, roamingul de date s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, iar transferul de date probabil că în anii următori va juca un rol și mai mare. Este important, sigur, și ca instituțiile europene să colaboreze mai intens Propunerea mea este ca ENISA, BEREC și ESA să alcătuiască o echipă comună care să uh, se ocupe intens de aceste probleme ale viitorului. Pentru că este nevoie de o rețea inteligentă uh, care să constituie o bază pentru uh, dezvoltarea acestui flux de date. Există multe provocări în legătură cu formula machine learning uh, și există și uh, nevoia de sisteme corespunzătoare pentru ca transferul de date să fie unul sigur. Din acest punct de vedere, deci infrastructura trebuie să se dezvolte. Și cred că uh, pe plan european trebuie să existe și o notificare a existenței acestor sisteme, să existe o formulă de certificare corespunzătoare pentru ca noile tehnologii să poată să fie uh, valorificate, inclusiv uh, tehnologia blockchain care s-a dezvoltat uh, foarte pozitiv în ultimele luni sau alte sisteme și cred că mai ales Uniunea Europeană, uh, prin conceptul supercomputing, uh, poate să facă un pas în direcția cea bună pentru uh, ca Europa să devină un exemplu pe plan global. Mulțumesc! Intervenții de colegii. Dacă nu mai sunt alte intervenții ale colegilor, aș da cuvântul reprezentantului Comisiei DG Connect, domnul Șesani. Vă rog. Ok, good morning and... Bună dimineața! Mulțumesc uh, mult eurodeputaților pentru munca lor la acest dosar important pentru piața unică digitală. Apreciem foarte mult faptul că Parlamentul European uh, și-a accelerat procedura în acest dosar foarte important după acordul din, din Consiliu din decembrie în legătură cu textul propus în timpul uh, președinției estone. În ceea ce privește setele de, seturile de date mixte, înțelegem preocupările industriei. Considerăm că este important uh, să avem reguli foarte simple uh, de aplicat uh, pentru întreprinderi ca să se, le fie ușor să mm, se asigure că respectă dreptul european și să primească asigurări în legătură cu modul în care trebuie să-și proceseze datele. Decizia privind fluxul liber de date din acest regulament uh, Uh, respectă regulamentul privind protecția datelor personale. Deci, um, regulamentul privind protecția datelor personale și fluxul uh, liber uh, de date fără caracter personal reprezintă un set care oferă companiilor uh, certitudinea că își uh, gestionează datele în uh, mod legal pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Firmele trebuie să evalueze dacă este eficient din punct de vedere economic să, să separe datele personale de cele nepersonale. Um, dacă se face această separare, lucrurile sunt simple. Se aplică regulamentul pentru protecția datelor personale în cazul datelor personale și fluxul liber pentru restul datelor. Dacă nu pot să separe datele personale de celelalte, atunci uh, obligațiile privind protecția datelor personale se aplică în cazul întregului set de date. Este foarte important să ne asigurăm că se aplică complet uh, regulamentul privind protecția datelor personale. În ceea ce privește monitorizarea, Comisia are intenția să dezvolte modele de fluxuri de date în Europa. Am um, observat deja acest lucru în cadrul evaluării de impact și anume faptul că Uniunea Europeană este deja continentul care deține ce, care, um, unde au loc cele mai multe fluxuri interne de date în ceea ce privește schimburile de date între UE și restul lumii. Uh, putem spune că fluxurile de date intra-UE este mult mai mare decât fluxul de date între UE și restul lumii sau între diferitele regiuni din restul lumii. Deci, Uniunea Europeană este deja în linia întâi în ceea ce privește fluxurile de date și acest regulament va permite accelerarea și menținerea uh, Uniunii Europene într-o poziție uh, de uh, prim ordin. Trebuie să oferim vizibilitate firmelor prin uh, portaluri unice de informații ca să își dea seama ușor ce reguli trebuie să aplice. Deci informațiile trebuie să fie ușor disponibile la îndemâna firmelor. De asemenea, trebuie să menționăm că uh, legislația în uh, limba națională trebuie să fie disponibilă și de aceea considerăm că statele membre trebuie să uh, pună aceste informații uh, la dispoziție, inclusiv prin legislație națională. Mm-hmm. A spus o întrebare în legătură cu schimburile de date business to business. Într-adevăr, acestea fac parte, uh, este, sunt o parte importantă din dezvoltarea economiei digitale europene și a făcut parte de altfel din comunicarea Comisiei din ianuarie anul trecut privind uh, construirea unei economii a datelor în Uniunea Europeană. Pot să spun deja că Comisia va adopta un nou pachet digital în primăvară și acest, în acest pachet vor fi incluse o serie de elemente importante care vor permite să se facă pași înainte pe calea economiei datelor, uh, mai ales când uh, în legătură cu schimbul de date business to business, Comisia va, va adopta linii directoare privind acest schimb de date B2B, care vor uh, acoperi și schimbul de date în sectorul public. Comisia lucrează deja la dezvoltarea unui, la crearea unui centru de sprijin pentru schimbul de, de date în contextul B2B. Încă o dată mulțumesc uh, Parlamentului pentru uh, munca sa în acest dosar foarte important uh, și așteptăm ca negocierile să se termine rapid și ca trilogul să înceapă în timpul președinției bulgare. Mulțumesc! Adesso Vă mulțumim și noi. Acum, dacă colegul Krasnodevski dorește să răspundă, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste impresii și observații foarte binevenite. Poate îmi dați voie să mai formulez o considerație în legătură cu uh, datele mixte. Noi propunem o asemenea soluție pentru ca uh, datele care fac referire la persoane să poată fi utilizate și implicate doar dacă nu sunt considerate a fi date sensibile și în acel caz ar trebui să se decidă dacă se aplică sau nu regulamentul uh, privind protecția datelor. Dar uh, eu cred că pentru tinerele întreprinderi, pentru întreprinderile start-up, uh, nu ar fi bine dacă s-ar transmite asemenea semnale care ar putea până la urmă să fie anchetate în instanță. Dar uh, vom avea întâlnirea cu raportorii din umbră și vom evalua aceste probleme. Mulțumesc și eu. O ultimă informație. Um, amendamentele la acest raport pot fi depuse până pe 26 februarie 2018. Mulțumesc tuturor pentru discuție și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de crearea unui cadru pentru controlul um, investițiilor străine directe, un alt subiect important. Raportorul cred că e pe drum, domnul Coffer. Aș propune să dau cuvântul mai întâi raportorilor din umbră și apoi um, raportorului când sosește. Are cuvântul doamna Grostet din partea PPE-ului. Madame la Présidente, merci. Alors... Mulțumesc, doamnă președintă. În uh, fapt, da, da, tocmai vine domnul Bütikofer Madame Grostet e d'accordo, torniamo... Că doamna Grostet este de acord, vom inversa atunci ordinea vorbitorilor, pentru că eh, domnul Butikofer eh, acum are timpul să ia loc, vă rog, are cuvântul. Capito che si tratta di lui, sì. Monsieur Butikofer. Domnule Butikofer. Good morning. Bună dimineața stimați colegi. Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru că mi oferiți ocazia să spun câteva cuvinte în legătură cu subiectul pentru care comisia noastră va trebui să elaboreze un aviz și anume stabilirea unui uh, cadru pentru analiza investițiilor uh, directe străine în Uniunea Europeană. foaia de parcurs uh, a fost uh, făcută cunoscută colegilor, uh, nu am observații legate de foaia de parcurs. Cadrul, dacă ne dorim să ajungem la un rezultat înainte de încheierea acestei perioade legislative, este un timp foarte scurt, de fapt. Dacă nu cumva, Parlamentul va conveni până la finele anului că nu există uh, vreo uh, șansă de a conveni cu Consiliul un asemenea regulament înainte de următoarele alegeri europene. Subiectul este unul controversat în timp ce unele state membre susțin inițiativa, ca Franța, Polonia, Germania sau Italia, alte state membre au rezerve, ca de pildă Portugalia sau alte state. În aceste condiții, ambiția mea nu este să elaborez un mecanism de analiză ideal, perfect, ci să avem o abordare practică, pragmatică, care să poată fi susținută de o majoritate a membrilor Parlamentului European și, de asemenea, a Consiliului. Părerea mea este că abordarea aleasă de comisie este una productivă. Și aș sublinia, și acest lucru este important în descrierea propunerii comisiei, că această propunere nu este eh, vreo eh, vreun demers diabolic de a introduce protecționismul pe ușa din dos, ci chiar dacă este nevoie să protejăm industria europeană și infrastructura europeană, o vom face acolo unde trebuie să garantăm securitatea și ordinea publică funcțională. Avizul pe care îl propun eu încearcă să implementeze câteva idei cât se poate de simple. Una este ca acest regulament să devină cât mai puțin birocratic. Deci, unele propuneri ale Comisiei prevăd unele sarcini și obligații de raportare care poate sunt prea stufoase. Eu uh, aș fi uh, mai degrabă uh, apărătorul unei birocrații mai puțin complicate. Și în acest sens, cred că Ar trebui să creăm oportunități pentru o colaborare eficientă între statele membre, să creăm uh, garanția că această colaborare nu va exercita uh, o presiune prea mare pentru anumiți actori, pentru că nu mi-aș dori ca până la urmă să fie state membre care să respingă ideea de colaborare argumentând că uh, ar fi uh, o povară administrativă prea mare. În mod evident, și toți trebuie să subliniem ideea că, până la urmă, uh, statele membre vor fi cele care vor avea dreptul să decidă. Deci, nu este în vreun fel o asumare de competențe noi de către Comisie noi uh, nu redistribuim responsabilitățile în luarea deciziilor. Aceasta trebuie să fie baza unui posibil acord. Nu vă voi oferi explicații uh, extensive acum în legătură cu propunerea pe care am făcut-o. Sunt sigur că ați avut ocazia să o studiați, să aveți ideile proprii. Aș mai sublinia o idee care poate unora li s-ar părea ușor ciutată la prima vedere. Este legată de un rol posibil al sindicatelor în ce privește legislația sindicală. Și eu propun să luăm în considerare posibilitatea de a conferi sindicatelor un rol proactiv în problemele în care ei consideră că interesele lor sunt implicate sau afectate. Deci, unii s-ar putea întreba de ce ne dorim noi să conferim asemenea uh, puteri sindicatelor. Dați-mi voie să mă explic. Ideea se bazează în legislația uh, comercială din Statele Unite ale Americii. Aici, în legislația comercială, sindicatele au dreptul să invoce probleme Eh, pe care le văd în acordurile de liber schimb pe care le încheie Statele Unite, dacă ei consideră că partenerii comerciali încalcă regulile prevăzute în acordurile de liber schimb. De ce? Experiența arată că în anumite situații în care companiile invocă uh, unele încălcări ale regulilor comerciale, au uh, fost decise represalii împotriva acelor companii. Pentru a evita asemenea situații sau pentru a uh, permite permite totuși oamenilor să invoce aceste uh, probleme, uh, aceste încălcări. Legislația comercială din Statele Unite permite sindicatelor să invoce aceste încălcări. Deci, uh, iată că în felul acesta problemele pot fi uh, arătate cu degetul, făcute cunoscute autorităților și autoritățile le cercetează uh, constatând dacă e cazul să uh, se implice sau nu. Mi se pare o formulă inteligentă de a uh, arăta care pot să fie problemele care au apărut fără să apară până la urmă probleme legate de poziția diverselor companii. Deci acesta este argumentul meu în legătură cu această propunere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Butikofer, pentru această prezentare și uh, a venit și colegul Salini și uh, voi uh, da cuvântul acum. Domnul Salini. Grație. Mulțumesc. Am uh reușit uh, să arunc o privire pe principalele mm, chestiuni care uh, vor face parte din poziția ITRE în legătură cu acest regulament împreună cu domnul raportor uh, Coffer și așa cum se întâmplă deseori la începutul discuției, suntem în mare parte de acord. Bineînțeles, dorim să rămânem să fim și în continuare de acord și în urma prezentării introductive a colegului Butikofer și după ce am citit prima versiune a avizului care a fost trimis raportorul din umbră, cred că există auspiciile pentru a aborda colaborarea noastră într-un mod pozitiv. Nu am ascultat prezentarea colegului nostru, dar cred că suntem de acord cu ideea generală că este corect, chiar dacă pare un exercițiu retoric, um, să subliniem uh, faptul că atunci când e vorba de investițiile directe din afara UE în Uniunea Europeană, um, obiectivul nu este acela de a impune noi tipuri de protecționism, dar trebuie să existe o nouă conștientizare din partea noastră a faptului că um, lucrul esențial este faptul că investiția într-un stat membru are efecte și asupra altor state membre. Deci trebuie să înțelegem în ce măsură este posibil să se facă o armonizare a strategiei de control investițiilor care să țină cont de efectele asupra tuturor statelor membre din UE. Deci o investiție care Uh, este făcută în portul Pireu, de exemplu, are efecte și asupra Italiei, a Franței, a Germaniei și uh, asupra celorlalte țări. Deci, uh, în primul rând, având în vedere că azi 12 din 27 de state membre au sisteme de streaming uh, pentru investițiile directe, trebuie să încurajăm într-un fel o abordare comună a tuturor statelor membre pentru ca acest screening să fie realizat de toate statele pe baza unor criterii comune. Și uh, este, uh, și este clar că competența în acest domeniu trebuie să fie doar a fiecărui stat membru. Nu dorim să redistribuim competențele pentru că sunt competențe ca, uh, proprii statelor membre. Dar trebuie să înțelegem că, păstrând competența statelor membre, să facem în așa fel încât uh, investițiile directe ale Uniunii Europene uh, să mm, uh, aibă consecințe măsurate în toată Uniunea Europeană. Un al doilea element uh, de care trebuie să ținem cont este faptul că pentru a avea un sistem de screening eficient trebuie să creăm condițiile pentru ca aceste criterii să fie um, puse în comun cu o serie de state din afara Uniunii Europene care sunt investitorii potențiali. Deci nu trebuie să avem o, un set de date privind Uniunea Europeană care să nu uh, facă obiectul unui mecanism de reciprocitate. Nu voi intra acum în detalii în, de, în diferitele amendamente, pentru că nu cred că trebuie să facem asta acum și aici. Dar cred că în ceea ce privește dinamicile de uh, piață se pornește de la premise corecte. Încă o observație în legătură cu ultima idee a colegului Butikofer și alume uh, participarea organizațiilor sindicale, uh, un uh, subiect care trebuie pus și el în discuție. Este clar că paralela pertinentă făcută cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite um, nu trebuie să rămână strict teoretică, pentru că știm că structura relațiilor între Uh, economie, în lumea economică și uh, sindicate în Europa um, este rezultatul uh, unor uh, elemente caracteristice ale sindicatelor în Europa care sunt foarte diferite de sindicatele americane. Deci, cred că trebuie să facem ceea ce propune raportorul și anume să se modifice structura organizațiilor sindicale și chiar structura dreptului muncii în țara mea. De exemplu, acest lucru este evident. Deci, uh, cred că uh, putem să discutăm în continuare toate aceste puncte care mi se par importante. Și acum dau cuvântul colegului uh, Martan de la Socialiști și Democrații. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva considerații la început. Am putea să spunem că dacă secolul 20 a fost unul bipolar, cred că toți suntem de acord să spunem că secolul 21 este unul multipolar. Iar strategia în materie de securitate și ordine publică planetară uh, nu uh, este neapărat avută în vedere de uh, partenerii noștri de dialog. Deci, Uniunea Europeană trebuie să uh, accepte uh, într-o manieră naivă investițiile străine? Suntem singurii care nu avem un sistem de filtrare, în timp ce în China, în Australia, în Statele Unite au uh, consolidat și înăsprit controlul investițiilor străine. Deci investițiile uh, pe care le fac resortisanții din uh, statele concurente în Europa creează probleme exclud posibilitatea um, um, de a verifica până la urmă tulburări tehnologice în Uniunea Europeană și în statele membre. Uh, eu cred că trebuie să fim precauți față de această problemă. Cine va verifica din acest punct de vedere aceste activități? Noi trebuie să rămânem un Uh, factor uh, activ din acest punct de vedere, să avem vectorii de control. Deci, eu sunt de acord cu multe din propunerile făcute de domnul Butikofer, cu rolul activ al sindicatelor, cu rolul Parlamentului, europenizarea sistemului și coordonarea unor mecanisme de filtrare. Mais j'ai aussi envie d'aller... De asemenea, aș propune să mergem mai departe chiar. Sigur că ar fi facil să rămânem în defensivă. În țara mea, în Franța, am putea să ne asigurăm că mecanismele de filtraj uh, nu au de uh, suferit prin acest regulament. Dar trebuie să ne gândim până la urmă la uh, riscurile care pot să apară. Deci, eu aș dori să fie generalizat mecanismul de filtraj, nu să fie doar o simplă opțiune a statelor membre, cum propune uh, Comisia Europeană, pentru că asta nu ar însemna să fie un catalog de bune practici, nu ar fi posibil. Eu cred că trebuie să acționăm echilibrat, uh, grupul pe care îl propune raportorul trebuie să fie înființat, dar uh, cred că trebuie să conlucreze negocieze cu toate statele membre. Și um, încă avizul nu este definitivat, mai putem lucra asupra lui și mi-aș dori să uh, putem amâna poate termenul de depunere a amendamentelor cu o săptămână pentru a uh, uh, putea să contribuim corespunzător, pentru că după aceea, pentru etapa următoare, 21 martie, există un spațiu suficient de mare. Mulțumesc. Cred că este o solicitare rezonabilă. Rămâne de văzut uh, uh, care e părerea raportorului, dacă putem modifica calendarul, dar cred că astfel ne-ar am putea cu toții să aprofundăm uh, subiectul. Uh, Dau cuvântul uh, colegului de la GUE, doamnei Lopez Bermeghe de la GUE, pentru că ceilalți raportori din numele nu sunt prezenți. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc domnului raportor pentru uh, intervenția sa. Avem mai multe subiecte în discuție. Uh, întâi, este clar că trebuie să controlăm uh, investițiile străine directe. Este uh, evident acest lucru. Controlul trebuie făcut de statele membre și de Uniunea Europeană fără nicio problemă. Uh, Însă, când vine vorba de aceste investiții, uh, fără limite, um, consecințele pot fi preocupante. Putem să pierdem locuri de muncă sau se pot deteriora condițiile de viață ale europenilor. Și dacă nu există un control asupra acestor investiții, se riscă daune irreversibile la adresa mediului. Uh, una dintre principalele noastre preocupări este faptul că statele membre și Comisia um, să poată să controleze ce investiții străine sunt acceptabile și ce investiții nu sunt acceptabile în alte state membre. Și Credem că trebuie să exi- uh, și există un anumit drept de veto din asupra, al, un, ale un, unui stat membru asupra altor state membre. Suntem de acord cu schimbul de informații, dar nu suntem de acord cu exigența de a se da explicații sau de a, se, uh, de a exista un drept de veto împotriva unor investiții. Um, dacă motivele sunt de securitate și ordine publică, uh, care pot fi folosite um, în mod discrețional atunci când uh, un stat membru poate să, um, să, să acționeze împotriva altui stat membru uh, dacă aceste state membre nu se înțeleg. Vor prima uh, motivele de ordin economic și nu unele de securitate sau de, ordin, de ordine publică considerăm că anumite elemente ar trebui examinate mai mult timp, de aceea suntem de acord cu propunerea de a se uh, extinde termenul pentru depunerea de amendamente ca să ne gândim mai bine și pentru să elaborăm mai mult toate aceste aspecte. Și suntem de acord cu raportorul că rolul sindicatelor trebuie să fie unul mai proactiv și trebuie să se dea mai multă importanță sindicatelor în momentul în care se iau deciziile. Bineînțeles, vom continua să colaborăm, dar pot să spun că pentru noi, încă de pe acum, elementul cheie nu este schimbul de informații care trebuie să funcționeze, ci um, ca o țară să nu aibă dreptul uh, să decidă când vine vorba de investițiile în alt stat membru. Mulțumesc! Grazie, colega. Non vedo... Mulțumesc. Raportorul de la EFDD și ENF nu sunt prezenți, așa că dau cuvântul uh, deputaților. Are cuvântul mai întâi colegul Rubic. Mulțumesc foarte mult un subiect important în domeniul investițiilor care de regulă creează locuri de muncă și uh, ca atare sunt benefice pentru creșterea economică Ehm, este și că trebuie să existe și condiții cadru internaționale ca în cadrul uh, Organizației Mondiale a uh, Comerțului deci eu cred că reciprocitatea trebuie să fie un criteriu acolo unde se fac investiții, trebuie să existe și o echitate în relația cu celelalte companii care activează în țara respectivă. Și aceasta trebuie să existe și o posibilitate legală pentru a crea niște limite în investiții, pentru că reciprocitatea este un criteriu esențial și uh, uh, este o bază inclusiv în colaborarea cu state uh, terțe, de pildă în Carta pentru Energie. De aceea trebuie să facem eforturi ca și această carte pentru Energie să fie uh, ratificată. Trebuie ca în cadrul strategiei globale să avem condiții de investiții echitabile. Nu poate să funcționeze uh, regulamente diferite și din acest punct de vedere este nevoie de o echilibrare. Mulțumesc, doamna Grostet, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că putem mulțumi raportorului, uh, domnului Bütikofer, pentru activitatea desfășurată în acest domeniu. Este important să existe un sistem de filtraj al uh, investițiilor străine în Europa. Există state care în clipa de față uh, dispun deja de asemenea sisteme, dar ele sunt insuficiente pe plan comunitar pentru că, până la sigur, avem un interes să atragem investiții străine în Europa, dar mai ales în sectorul industrial strategic, ele trebuie să poată fi controlate. Și mi se pare că în momentul în care o investiție străină a fost filtrată și validată, să putem păstra posibilitatea de a controla activitatea acestei companii, pentru că ea poate să evolueze deci ă, nu ă, trebuie să fie pur și simplu un fel de carte blanche pentru ă, respectiva companie la început, fără să fie monitorizată. Dacă ajungem la concluzia că trebuie luate noi măsuri de control, să avem posibilitatea să o facem. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum reprezentantului de la Direcția Generală Trade. Mulțumesc. La ringrazio, Presidente. Uh, thank you very much to the members of the committee. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc foarte mult membrilor comisiei și domnului raportor Bütikofer pentru sprijinul pe care l a arătat și intervențiile pe care le-a avut în vederea sprijinirii propunerii comisiei. Noi considerăm că propunerea cu care am venit este proporțională cu mijloacele pe care le avem în vedere, cu obiectivele pe care le avem în vedere. Vreau să mă refer acum la câteva aspecte ce au apărut în amendamentele înaintate. În legătură cu posibilitatea de a comenta cu privire la investițiile planificate și finalizate, cred că și ultima intervenție s-a referit la acest aspect. Amendamentul propune ca opiniile să se facă doar în legătură cu investițiile planificate, dar avem deja mecanisme de verificare de screening în Europa care ne permit să emitem decizii și cu privire la investiții deja finalizate. Și considerăm că are importanță să putem să vorbim și despre diverse aspecte, inclusiv de securitate, dacă uh, ajungem să le aflăm uh, ulterior în uh, procesul de investiție și astfel putem uh, să aducem la lumină riscuri și chiar dacă investiția deja s-a finalizat, să se poată lua măsuri de atenuare a riscurilor. Deci să ne referim nu doar la faza de planificare. În al doilea rând, cerințele de raportare. Noi am înțeles că domnul Bütikofer dorește să micșorăm povara administrativă și noi ne dorim același lucru, și de asta propunem un sistem prin care nu, nu cerem decât un schimb de informații minime, dar suficient de relevante, astfel încât sistemul să poată funcționa. Și, în fine, se mai pune problema verificării sistematice a proiectelor de interes european. Noi nu ne dorim un sistem prin care să se facă verificarea sistematică a fiecărei investiții în parte, deoarece asta ar duce la apariția unei mașinării birocratice pe care nu ne-o dorim. Am dorit să limităm verificarea la doar acele cazuri anumite în care există un risc de securitate. Deci să nu facem verificare sistematică pentru absolut toate investițiile. Tocmai de asta Comisia ar dori să aibă opțiunea de a face verificarea și nu de a face o verificare automată sau sistematică. Încă un ultim lucru, uh, s-a vorbit despre implicarea sindicatelor. Așa este în Statele Unite. Există un rol pe care sindicatele îl au în procesele comerciale, dar vă amintesc că atunci când este vorba despre verificare în interes de securitate, sindicatele nu au un rol. Cred așadar că ne referim la tipuri de intervenții diferite. Nu nu vorbim doar de politică comercială, ci și de verificarea interes de securitate. Mulțumesc! Domnule Beautycofer, doriți să trageți concluzii după această rundă de intervenții? Vă rog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc tuturor colegilor care și-au expus punctul de vedere. Pentru mine ar fi întru totul acceptabil dacă timpul pentru uh, depunerea amendamentelor, uh, perioada, ar fi prelungită cu o săptămână, așa cum a pro propus colegul Marte. Eu n-am nicio problemă cu asta. Uh, în al doilea rând, m-aș referi și la ceea ce a spus doamna Lopez Permejo, această grijă că anumite state ar putea de facto să ridice pretenția uh, unui drept de veto vis-a-vis de decizia altor state membre. Mie mi s-ar părea că se abuzează de acest regulament. Nu mi-aș dori un asemenea drept de veto de aceea aș fi foarte atent ca să uh, nu uh, să creeze până la urmă un fel de ierarhie uh, a importanței statelor membre. Dar nu sunt în continuare convins de ceea ce propune Comisia în legătură cu verificările ex post și ex post mitigation. Uh, nu avem suficient timp pentru a discuta această propunere, pentru că e o diferență dacă eu într-o țară în care am un mecanism de screening, am un regulament care spune uh, dacă uh, s-au evitat aici anumite reguli, pot să intervin printr-o corecție ex post. Asta ar fi rezonabil sau să spun că ex post voi avea un schimb de informații care nu mai poate să exercite vreo influență asupra deciziilor de facto, pentru că asta nu ar demonstra decât o impotență. Deci, din punctul meu de vedere, nu ar avea rost să existe și această posibilitate. Ar fi o gândire mai degrabă schematică. În ce privește infrastructura? În ce privește infrastructura strategică, uh, nu ar trebui să facă parte doar rețelele de electricitate sau de apă potabilă, de, de, de infrastructura strategică, înseamnă și pluralismul mediatic. În Cehia, de pildă, investitori chinezi au încercat, prin intermediul uh, unor investiții chinezești în mass media, să intervină în uh, politica mediatică din Cehia, uh, conform dreptului Parlamentului European, cred că așa ceva nu ar trebui să fie permis. În Statele Unite acest lucru este posibil. Uh, dar eh, noi eh, nu trebuie să ne dorim o practică birocratică în care să fie verificată fiecare investiție străină în parte, ci să permitem un screening doar acolo unde pot să apară probleme pentru securitatea internă sau ordinea publică internă. Aceasta trebuie să fie linia roșie eh, după care să se ghideze acest regulament și asta ar însemna însemna și diferența față de o reglementare de tip protecționist. Iar în ce privește implicarea sindicatelor, sunt dispus să mai aduc explicații comisiei. A fost o discuție foarte bună. Am terminat partea de ședință dinainte de vot. Vom face o foarte scurtă pauză pentru a ne pregăti pentru vot. În legătură cu termenul pentru amendamente, cred că domnul raportor este de acord să amânăm această dată deci lăsăm secretariatul uh, și uh, președinția să se pună de acord cu dumneavoastră uh, și cu Comisia competentă pe fond să stabilească um, termenul pentru depunerea amendamentelor și imediat o să trecem la vot.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 Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. O să-i mulțumesc domnului vicepreședinte, spune domnul Buzec, pentru că a condus prima, prima parte a ședinței. Ah, doamna vicepreședinte, doamna Toia. Nici n-am știut. unde e doamna Toia? Cineva mi-a spus că domnul Henkel a prezidat. Doamna Toia, primul vicepreședinte, e cu noi? Încă nu. N-a ajuns. În orice caz, ei sunt recunoscători. Recunoscători că a condus prima parte a ședinței noastre. Acum, mergem la a doua parte a acestei dimineți. O parte foarte importantă. Probabil că o să ajungem în cartea recordurilor pentru că avem o listă foarte lungă de voturi cea mai lungă listă din istoria Comisiei ITRE, din câte știu eu. Înțeleg că suntem cu toții pregătiți pentru un maraton de vot. Începem cu testul. Haideți să testăm consolele. Am deschis votul. Dragi prieteni, haideți! A votat toată lumea? Bun. Atunci închidem votul. Bun, înțeleg că totul funcționează corect. Așadar, primul vot, punctul 6. propunerea de directivă a Parlamentului și Consiliului European de modificare a directivei privind performanța energetică a clădirilor. Raportor este domnul Bent Benson. E vorba despre un vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale, trialog. Articolul 69F. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Felicitări colegului nostru. Rezultatul trialogului este acceptat. Urmează votul în plen. Trecem la următorul vot. Dragi colegi, vă rog să fiți foarte atenți pentru că supunem la vot propunerea de moțiune de rezoluție prin care obiectăm împotriva unui act delegat. Este vorba despre electricitate, gaze și rețele inteligente. Cei care doresc să respingă lista proiectelor de interes comun propuse de Comisia Europeană trebuie să voteze pentru moțiune, pentru obiecție. Cei care doresc să sprijine uh, lista propusă de Comisia Europeană trebuie să voteze împotriva obiecției. Am deschis votul. Bineînțeles, vot cu apel nominal. Avem două voturi de la PP în plus. Unul în plus. Un vot de la PP este în plus. Acum e bine. Așadar, noi am votat împotrivă, înseamnă că nu mai obiectăm. Aproape nimeni nu mai dorește să obiecteze. Prin urmare, lista cu propunerile Comisiei Europene de proiecte de interes comun se acceptă. Urmează o întrebare orală cu privire la politica industrială. Sunt eu raportor. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se acceptă. Mulțumesc foarte mult. Mergem la punctul 9 de pe ordinea de zi. A, nu? Punct de procedură? Da. Spuneți? Vă ascult. Yes. Eu e o meu colega Flávio, o sistema não funcionou, não conseguimos votar. Uh, trebuie să vă spun că sistemul nu a funcționat la noi și n-am putut să ne exprimăm votul. Va trebui să-l îmbunătățim pe loc. Sper să se remedieze. Sau poate puteți să vă mutați pe alt loc, la altă consolă? Nu puteți? Atunci așteptăm puțin o să încercăm la următorul vot, dar noi aici am dorit să votăm pentru. Vă rog să notați și votul nostru. Mulțumesc. Bun. Am notat. Mulțumesc. Trecem acum la raport. Raportul doamnei Françoise Grostet. Ba nu? Punct de procedură? Un alt punct de procedură? Domnul Silichiotis, aveți cuvântul. Domnule președinte, vreau doar să spun că, conform regulamentului, în numele GUE, um, se pare că intervenția nu, nu s-a tradus nu s-a înțeles ce a spus uh, antevorbitorul. Este vorba despre lista proiectelor de interes comun, spune președintele. Da, dar votul acesta cu privire la programul european de apărare comună Noi dorim aici să avem uh, o opinie minoritară înscris cu privire la acest punct. Deci, politica industrială de apărare, dorim să ne exprimăm opinia minoritară înscris. Președintele, bun, am înțeles acum. Ok. Dragi colegi, avem foarte multe voturi pe lista noastră. Haideți să procedăm cu calm și să uh, procedăm în ordine să nu ne pripim și să lucrăm uh, cu atenție, să luăm câte un punct pe rând. Doamna Françoise Grostet a redactat un raport cu privire la programul de dezvoltare a unei industrii europene de apărare. Îl supunem la vot. O să votăm 35-38 împreună. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 39. 2007. 2008 și celelalte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 233. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 236. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 2. Compromisul 14A. Împreună. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3 și 16 împreună. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4 și 20 împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 269, 271 și 272 până la 275 și 72. Șase amendamente le luăm împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 306 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4A. Cine-i pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. Verificăm electronic compromisul 4A. Da, votul e deschis. Un vot de la PPE în plus. coordonatorul, din câte înțeleg. Acum e bine, am închis votul. Și se respinge. Prin urmare, mergem la compromisul 4AA. Cine-i pentru? Împotrivă? Îl verificăm și pe ăsta. Haideți să-l verificăm electronic. Compromisul 4AA. Iarăși, unul în plus. Am închis votul. Se adoptă. 307. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4B. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 308 și 94 împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Trei amendamente, 420, 92 și 196. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 și 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da? Haideți să verificăm. Compromisul 5 și compromisul 21, vot electronic, împreună. Am închis votul. Se adoptă. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Haideți să-l verificăm. Amendamentul 14. 14. Am închis votul. Se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 341 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 346 și 348 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 347. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 350 și 146. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 18 și 6 împreună. Cine-i pentru? Împotrivă? Încă o dată. 18 și 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 349, 147 și 45 împreună. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a închis votul se resping. 352 și 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 390 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 391 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 și 22 pentru, 23, scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 421 și 187 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. Deci două amendamente, le verificăm electronic. 421 și 187. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 9, compromisul 10A și compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 și 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 449 și 189 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 450 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. 448 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Două amendamente acum. 27 și 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente. 451 și 190. Pentru. Împotrivă. Haideți să le verificăm. Deci două amendamente împreună. 451 și 190 90. Am închis votul. Se resping, clar. 191 și 17 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 452 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. G. 453 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 și compromisul 26 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Haideți să-l verificăm. 69. Verificăm electronic amendamentul 69. Am închis votul. S-a respins. 15. Pentru împotrivă se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și atunci mergem la 114. Supunem la vot 114. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22A pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 163 și 8 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Și 1. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. Și acum votul final cu privire la proiectul de raport în formă modificată. Articolul 52, vot cu apel nominal, am deschis votul. Vă mulțumesc foarte mult și acum am închis votul. În mod clar s-a adoptat. Prin urmare, vom începe negocierile interinstituționale. 69 uh, C, iarăși deschid votul. Am închis votul. Avem mandat. Felicitări doamnei raportor. Uh, let us go. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 10. Votăm a cincilea, este al cincilea vot de azi, punctul 10 de pe ordinea de zi. E vorba de propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice, reformare. Raportor este Cristianis Carinci. Deci e vorba de pachetul energiei ecologice. Nu e prima dată când votăm un text din acest pachet. Începem. Compromisul 1. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 206 pentru. Împotrivă. Verificăm. I close the vote. S-a închis votul. Is rejected. Se respinge. Compromisul 1A pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 131 și amendamentul 2. Deci amendamentul 131 și 2 împreună. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm votul pentru amendamentul 131 și 2. Da, dar eu vot pe părți. Da, votăm partea întâia. Deci prima parte de la amendamentul 131 și 2. Ne votăm împreună. S-a închis votul. Se respinge. Și acum trecem la amendamentul 219. 219. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se respinge. Trecem la compromisul 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. Pentru. Amendamentele 286, 287, 288 și MV34. Le votăm împreună. Pentru, împotrivă, verificăm. 304. Pentru, împotrivă, să respingem. Da, știu, eram destul de sigur că veți dori să verificăm. Foarte bine. Deci vot, verificăm votul 310 pentru. Împotrivă. Verificăm. Without your proposal, I will check it and I... Deci să verificăm chiar fără să mi-o cereți. S-a închis votul. Se respinge. Compromis se adoptă. Dăm câteva pagini și ajungem la compromisul 43. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Uneori greșesc pentru că vreau să verificăm votul pentru aceste două amendamente. S-a închis votul. Se respinge. 381 și 382 pentru, împotrivă, abțineri, 112. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, Verificăm. 446. S-a închis votul. Se respinge. 447 pentru. Se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Dăm câteva pagini. Compromisul 44 pentru, împotriva abțineri. Deci, încă o dată, compromisul 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 586 pentru, împotriva, verificăm, 586 se respinge. 224 pentru, împotrivă, se respinge. 224 se respinge. Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri, țineri, se respinge. Compromisul 29 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Patru amendamente 215, 216, 217 și 22 sunt votate împreună pentru. Verificăm votul pentru aceste amendamente, pentru că și 22 de la Envi face parte dintre acestea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 218 pentru, împotrivă, adoptă. 785, 786 și 71 de la Envy. Cine Verificăm și acest vot. Pentru că am impresia că grupurile politice sunt divizate. Deci votăm compromisul 22B. împingem și trecem la 885 pentru pentru că trebuie să fim foarte atenți la rezultat. Este un regulament foarte important, după cum știm cu toții. S-a închis votul. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la împotrivă abțineri se respinge. 1119, 1120 și 98 de la Envy împreună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 ca să fim siguri de rezultat. Deci amendamentele 1256 și MV 119. Cine s-a închis votul? Se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abține se adoptă, 16 pentru, este 48 pentru, împotriva abține se respinge, 1349 pentru, împotriva abține se respinge, 1300 1351. S-a închis votul se respinge, se respinge. 1354 pentru, împotrivă. Verificăm. 354. S-a închis votul. Se respinge. 1355 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, vă rog. Se adoptă. Și trecem la 1356 de pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1358 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1359 de pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 32A pentru. Împotriva. 32A. Verificăm. Abțineri se adoptă. Compromisul 32A pentru. Împotriva. 32A. Verificăm. Pentru că e prea important 32A. S-a închis votul. Se respinge. Diferența nu e mare. Compromisul 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 1401 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 1496 și 1499 pentru împotrivă. Verificăm votul acestor două amendamente împreună. S-a închis votul. Se resping. 1503 pentru împotrivă abțineri se respinge, 1509 pentru partea întâi, partea întâi de la 1509. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 39 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1540 pentru, împotrivă, verificăm votul amendamentului 1540. I close the vote. S-a închis votul. Se respinge 1541 pentru, împotrivă, se, să verificăm din nou, pentru că suntem destul de divizați. S-a închis votul. Se respinge și acesta. Vă rog să ridicați mâna când votăm prin ridicare de mână. Fiți mai energici. 1542 pentru. Împotriva abțineri se respinge 1543 pentru, împotriva abțineri se respinge 1544 pentru, împotriva abțineri se respinge, 1545 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 1546 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 1546 Închis, s-a închis votul. Nu, prea multe voturi de la S și D. Bun. Acum e în ordine. S-a închis votul. Rezultatul este că se respinge compromisul 41A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 196 pentru împotriva abțineri se respinge și 197 pentru împotriva abțineri se respinge. Și acum votăm proiectul de raport astfel modificat. Vot nominal. S-a deschis votul. Ange. Și sunt prea multe voturi de la S și D. S-a închis votul acum. Rezultatul este bun și acum votăm pentru a intra în negocierile interinstituționale conform regulii. Nu, mai întâi o solicitare de respectare a regulamentului înainte de ultimul vot. avem o problemă. Amendamentul de compromis 32A nu a fost adoptat. E articol 9 și am înțeles că și colegul raportor este de aceeași părere, că nu trebuie votat.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 Nu suntem deloc nervoși, suntem foarte calmi. Raportorii au căzut de acord să avem un vot, să votăm în bloc toate amendamentele. 1116, 1137, 1139, 1300. 75 și 1377 și 1444. Le votăm împreună, într-un singur vot. Dragi prieteni, doresc să vă spun că întotdeauna e mai bine dacă protestați, protestați într-un astfel de caz, pentru, pentru că nu a fost uh, clar, să o faceți imediat. Pentru că acum suntem după primul vot final și înainte de votarea începerii negocierilor. Dar, oricum, haideți să votăm aceste amendamente pentru că raportorii sunt de acord. Deci votăm aceste șase amendamente împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Check it. Verificăm. We check it. And, and now we close. S-a închis votul. Se respinge. Deci, nu se schimbă rezultatul. Rezultatul este același. Uh, suntem uh, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. And I close the vote. S-a închis votul. Uh, mulțumesc și raportorilor din umbră pentru că textul este unul crucial pentru Uniunea Energiei. O, un punct de ordine, societatea de respect. Vrut să anunț că voi înainta o opinie minoritară în legătură cu acest raport. Mai departe, Dragi prieteni, doriți 5 minute, dar acum să mergem mai departe. You, uh, you were informed. Ați fost informați ieri că amendamentele 556 și 557 de la pagina 55, presupun, la articolul 15 și amendamentul 622 și 625 de la pagina 56 în legătură cu articolul 16 privind piața directiva privind piața electricității vor fi supuse la vot mâine. Deci ieri ați fost informați că, <laughs> bun, dar azi e azi. Sper că lucrurile au fost clare. Deci, haideți să trecem acum la lista de vot este directiva Parlamentului European și a Consiliului privind reguli comune, privind piața internă în domeniul electricității, reformare. Raportorul nostru este colegul Cristianis Carinș. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea Articolul 223. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164. 164. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 222. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 1-2 și 2-1-5 împreună împotri, pentru împotriva abțineri se respinge. 208 pentru împotrivă abțineri. Încă o dată. 208 pentru împotrivă. Verificăm. Și s-a închis votul. Se respinge. 209 pentru împreună cu 224. Două amendamente. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1, 3, 2, 28, 2, 1, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2, 2, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 238 pentru prima parte. 238 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 247 pentru, împotrivă, să verificăm. Închid votul. Se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar, bun, verificăm. Stimați colegi și prieteni de la S și de vă rog, indicați intenția de vot ridicând mâna. Verificăm, 33. Pentru că nu a fost clar. Închid votul se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă nu votăm foarte clar, facem pauză, pentru că altfel nu putem proceda. Vă rog, fiți foarte atenți. 249 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Doi, patru, nouă. Am închis votul. Se respinge. doi opt pentru, împotrivă. Verificăm. și închid votul. Se respinge. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 39 am închis votul. Se respinge 40 pentru, împotrivă. Verificăm din nou 40. Închid votul. Se adoptă. De data asta, compromisul 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 310 pentru, împotrivă, verificăm 310. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă trei amendamente împreună. 378, 381, 49 pentru, împotrivă, verificăm. Închid votul. Se resping. 3, 1, 8, 3, 1, 9, 42 împreună, pentru, împotrivă. Verificăm încă o dată cele trei amendamente. Închid votul. Să resping. 388 391 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Poate va fi aceeași majoritate. Închid votul. Să resping. Patru amendamente. 320, 321, 323, 325 pentru împotrivă, abțineri, aceeași majoritate împotrivă. 342, 343 pentru, împotrivă, abțineri, se resping de asemenea. 344, 345 pentru, împotrivă, aceeași majoritate împotrivă, deci se resping. Trei amendamente acum, 379, 383, 384 pentru împotrivă, abțineri, se resping. 362, 462 pentru împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, 1, 8 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 418, verificăm și închidem votul, se respinge. 400 și 401 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Trebuie să verificăm. Închid votul. Se respinge. 417 pentru, împotrivă. Verificăm. 417. Verificăm 417 și închidem votul. Se adoptă. 430 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 430. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 443 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 443. 443 și închid votul. Se respinge. 4, 5, 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 4, 5, 9. Încă o dată. Verificăm. Închid votul. Se adoptă. 4, 5, 4 și 4, 5, 6 pentru, împotrivă. Vă rugăm să verificăm. Închid votul. Se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 508 împreună cu 509 pentru, împotrivă, Verificăm de asemenea două amendamente. 508, 509. Închid votul. Se respinge. 4, 7, 5, partea a doua. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Mulțumesc. Închidem votul. Se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5, 2, 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 5, 2, 3. Închid votul. Se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 553 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 553. E mai bine să verificăm. Ca să putem fi siguri. Închid votul. Se respinge. 544. Partea a doua. Pentru, împotrivă, Să verificăm, vă rog. Probabil. Partea a doua, verificăm, închid votul. Se respinge. Cu aceeași majoritate. 558 până la 5 6 7. Patru amendamente identice. Pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. Îmi pare rău. Și închid votul. Se adoptă. 5, 6, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă Două amendamente, 602 și 609. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 618, 619, 65, 602 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum 643 pentru, împotrivă, Ar trebui să verificăm, dar vă rog Închid votul. Se respinge. Compromisul 37, articolul 16a. Pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să verificăm. A fost neclar și închid votul. Se adoptă. Compromisul s-a acceptat. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 715 pentru și 716. 715, 716 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 9A pe aliniatul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum avem opt amendamente de la 761 până la 78 de la Envi identice pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul 9B la aliniatul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă 778 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 798 pentru, împotrivă, verificăm acest amendament 798 și închid votul scuze, un vot la PPM+, plus, acum e bine, închid votul, se respinge, 793 pentru, împotrivă, se respinge, compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 26 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 29 in favor pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 5, 5, 6. Împreună cu 557 pentru, împotrivă, verificăm, verificăm. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 662, 665. Împreună pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. I close the vote. Închid votul. Se respinge. Compromisul 30 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 871 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Și închid votul. Se respinge. 873 pentru, împotrivă, verificăm. 873. Și închid votul. se respinge. 8, 7, 4 pentru, împotrivă, se respinge cu aceeași majoritate. 8, 7, 2, 8, 7, 5 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge de asemenea. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, da, putem verifica 116. Și închid votul. Se adoptă. Nu e o mare diferență. A fost o bună idee să verificăm. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 9, 6, 9 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Da, verificăm, putem verifica 9, 6, 9. Com autorul are posibilitatea să intervină. Închid votul. Se respinge 970. 970 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se respinge. 9, 7, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 9, 7, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 9, 7, 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 32 pentru, împotrivă, abțineri. Se, să verificăm. Să închidem votul. Se adoptă. O 1006 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. O 1008 pentru, împotrivă. Verificăm 1008 pentru. Închidem. Votul se respinge. 1007 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 1050 și uh, 1051 pagina următoare cinci amendamente pe care le supunem la vot împreună se adoptă. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1080 pentru împotrivă verificăm. Verificăm 1080 Închid votul. Se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 și 1128 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 și 1130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 441131 pentru, împotrivă, abține. Se adoptă 1129 pentru, împotrivă, abțineri, neclar pentru mine, 1129, verificăm. Închid votul. Se adoptă. Trei amendamente, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Trei amendamente. Și închid votul. Se respinge. Nu. 2, 1, 1, 3, 5, 3, 6 pentru, împotrivă. Verificăm cele două amendamente și închid votul. Se adoptă. 1, 1, 3, 9 pentru, împotrivă, verificăm, împreună cu 1, 1, 4, 0. Două amendamente. Trebuie să reacționați. Altfel, înseamnă că dormiți. 1139-1140. Închid votul. Se respinge. 1141 pentru. Împotrivă. Să verificăm. 1141. Și închid votul. Se respinge. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă două amendamente, 1152 și 53 și, și partea a doua. Partea a doua de la 1153 pentru împotrivă. Verificăm. Verificăm. Închid votul. Se resping. Amendamentul 1193 pentru, împotrivă, verificăm. Și închid votul. Se respinge. 1172, 1184 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm încă o dată, două amendamente împreună și închid votul. Se respinge. 3. pentru, împotrivă, se respinge. 4. pentru, împotrivă, abțineri se respinge 1 2 0 5. Acela este retras. Înțeleg că e retras din partea domnilor Krasnodebski și Cesac. Deci trecem la compromisul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 1, 2, 4, 2, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1242, partea a doua. Doriți să verificăm prima parte. Bine. Verificăm votul pentru prima parte și închid votul. Se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, Verificăm. De data aceasta, poate avem alt rezultat, închid votul, se respinge 1, 2, 4, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1, 2, 4, 5. Verificăm și închid votul. Se respinge. 1, 2, 4, 6 și 1, 2, 4, 7 pentru, împotrivă, verificăm, 1, 2, 4, 6 și 4, 7, verificăm votul pentru aceste două amendamente, închid votul, se resping de asemenea 1, 2, 5, 0. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1, 2, 7, 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1, 2, 6, 2. Pentru, împotrivă. Verificăm 1, 2, 6, 2. Verificăm acest amendament și închid votul. Se respinge două amendamente, 1, 2, 6, 8 și 6, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se resping, 2, 1, 2, 7, 2 și 7, 3 din nou împreună pentru, împotrivă, verificăm. Două amendamente identice, închid votul, se resping. Compromisul 10, punctul 1, 2, 3 pentru A și B pentru împotrivă abțineri se adoptă. Câteva pagini mai departe, 1, 3, 3, 1 și 1, 2, 1 împreună, două amendamente. Pentru împotrivă să verificăm. Închid votul se resping. 0 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 1 pentru, vă rog, da, verificăm. 0. Nu ă, votați, dragi prieteni de la D. Vă rog, vă rog, votați cât mai clar. Doamnă, va trebui să votați 0. Închid votul. Se respinge. La o mică diferență. Bun. Vă rugăm să votați. 1. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4, 2. Bine, The vote. It was 1, 3, 4, 2? 4, 2, yeah. Okay. I... Închid votul. Se respinge. 1, 3, 4, 3 pentru, împotrivă. Se respinge. 1, 3, 4, 4 pentru, împotrivă. Verificăm. 1, 3, 4, 4. Și închid votul. Se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, se respinge. 60 pentru, împotrivă. Verificăm. 60. Închid votul. Se respinge. 61 pentru, împotrivă, Verificăm. Probabil respins, dar e mai bine să verificăm. Închid votul. Se respinge, dar întotdeauna mai bine să verificăm. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotriva abțineri se adoptă 65. Pentru, împotriva abțineri se adoptă 66. 3. Împreună, pentru, împotriva abțineri se adoptă 4. Pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 4. Verificăm amendamentul 4. Și închid votul. Se adoptă 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 68 pentru, împotrivă, se adoptă 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 70 pentru, împotrivă, verificăm acest vot pentru 70. Închid votul. Se respinge. 5 pentru, împotrivă, verificăm din nou. NV5. Închid votul. îmi cer scuze. Da, ă, știți, ă, <laughs> beau ceva, e alcool, e puternic. Acum va fi mult mai bine. 117. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. Închid votul se respinge. 72 și 6 împreună pentru, împotrivă, verificăm două amendamente. Închid votul. Se resping. 71 pentru, împotrivă. Verificăm. Acesta. Un amendament. 71. Închid votul. Se respinge. 73 pentru, împotrivă, se adoptă. 75 pentru, împotrivă. Verificăm, verificăm 75. Și închid votul. Se respinge 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, verificăm. 77 verificăm. Închid votul. Se respinge. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 83 pentru, împotrivă. Verificăm 83. Verificăm 83. Mulțumesc. Închid votul. Se respinge 85 pentru. Împotrivă. Verificăm 85. 85. Închid votul. Se respinge de asemenea 86 pentru, împotrivă, verificăm 86, verificăm 86 și închid votul. Se respinge 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 envi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 11 envi. Închid votul. Se respinge. 98 pentru, împotrivă. Verificăm. 98. Închid votul. Se respinge. 96 pentru, împotrivă. Se respinge. 99 pentru, împotrivă abțineri se respinge, de asemenea, 97 pentru, împotrivă, verificăm. 97, închid votul, foarte bine. 102 pentru, potrivă abțineri. Verificăm. 102. Închid votul. Se respinge 122 pentru, împotrivă, verificăm. 122. Închid votul. Se respinge 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 105-106 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotrivă. Verificăm 110. Închid votul. Se adoptă 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 112 pentru, împotrivă. Da. Verificăm. 112. 112. Închid votul. Se respinge 15 în vii. Pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Închid votul. Se respinge. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 120 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, Verificăm. 18 NV. 18 NV și închid votul. Se respinge și acum votul final pe marginea acestui proiect de raport, astfel amendat, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul cu o largă majoritate se adoptă. Felicitări colegului nostru raportor. Și trecem și la votul pentru intrarea în negocieri interinstituționale conform regulii 69. Ce vot cu apel nominal. Închid votul. Grozav. Intrăm în negocieri intrăm, intrăm în trilog. Mulțumesc foarte mult, stimați raportor, raportor din umbră și stimați colegi. Vă mulțumesc foarte mult. A fost un rezultat extraordinar. Toți raportorii din umbră au fost foarte activi tot timpul. Am avut 18 întâlniri cu raportorii din umbră. Cred că cifra cea mai ridicată. Înțeleg că nu ă, vreți să faceți o pauză. Nu vreți pauză. Poate că ar trebui să supunem la vot, nu? Nu? Bine, nu facem pauză, să mergem mai departe atunci. Uh, next issue. Dragi prieteni, urmează pregătirea în vederea riscurilor în sectorul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 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, haideți să verificăm electronic. 84. Am închis votul. Se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95 pentru. Împotrivă. Haideți să-l verificăm. 95. Am închis votul. S-a respins. Acum urmează un vot în bloc. Zece amendamente. Zece amendamente luate împreună. De la 96 până la 160. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping în mod clar. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109, partea 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 112 pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 137. Am închis votul. S-a respins. Acum două amendamente, 138 și 139. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 164. Partea 1. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trei amendamente, 171, 3 și 4, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 178 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm 178. Am închis votul. Se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12. Compromisul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. Verificăm la 183. O 183, am închis votul. S-a respins. 184 pentru, împotrivă, verificăm din nou, 184. Am închis votul. Se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 197. Poftim? 197 pentru, împotrivă, Sunteți împotrivă? Deci se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Eram la 198 întâi. Încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 211 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 212 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 16 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 219 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A, haideți să verificăm. Amendamentul 35. Treizeci și cinci. Am închis votul. Da, poate ar trebui să, să o iau eu mai încet. Dar nu votați când trebuie. Nu ridicați mâna. Vă rog. Încercați să vă organizați mai bine. Deci s-a adoptat, așa că mergem acum la compromisul 19. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 21. Pentru, 21. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 22. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 52. Pentru, împotriva, haideți să-l verificăm. 52. Am închis votul. S-a respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, s-a respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, haideți să-l verificăm. Verificăm amendamentul 58, am închis votul. Se respinge. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. La 60. Am închis votul. Se respinge. 61. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, haideți să-l verificăm. 65. Am închis votul. Se respinge 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm la 67. Am închis votul. Se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, Încă o dată, vă rog. La 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Clar. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 24. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. A, nu, deci suntem împotrivă. Clar. Deci 24 se respinge. Atunci votul final, vot prin apel nominal. Pentru întreaga propunere. Redactată de către domnul Flavio Zanonato. Pregătirea în vederea riscurilor. Și am închis votul. Cu un larg sprijin, vă mulțumim foarte mult. Și acum, votul pentru demararea negocierilor interinstituționale, articolul 69, litera C, am deschis votul. Și am închis votul. Mulțumim foarte mult, am închis votul. Avem rezultatul foarte clar. Felicitări, stimată colega, felicitări domnului Zanonato și tuturor raportorilor din umbră, care au făcut o muncă grea. Mergem mai departe la ACER, Agenția Europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul energiei, raportor Morten Peterson. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Am închis votul. Se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Verificăm. 87. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că mergem... Unde dăm? 15 pagini? Nu. Doar pe pagina următoare mergem amendamentul 96, 292, 399, 59 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai dăm câteva pagini.